acesta se consideră ca fiind adoptat. Vă informez că domnul Daniel Varela Soares Carpenia și-a prezentat demisia din mandatul său de deputat în Parlamentul European, care intră în vigoare din 10 martie 2009. Conform cu articolul 4, paragraful 1 al regulamentului, constat vacanța locului său, începând cu data de 10 martie, și informez autoritățile naționale competente. Pe ordinea de zi se află întrebările orale pentru